aceste recomandări vor fi supuse la vot. Recomandările sunt disponibile pe pagina de internet a ședinței plenare. Trecem acum la ordinea de zi. Proiectul definitiv de ordine de zi stabilit la conferința președinților joi, 1 ianuarie, în temele articolului 149 a fost distribuit în urma consultărilor cu grupurile politice, doresc să supun la atenție dumneavoastră următoarea modificare pentru miercuri. Raportul domnului Corao referitor la schimbul de date privind înregistrarea, înmatricularea vehiculelor în Portugalia. Acesta va fi supus la vot miercuri. Există obiecții? Nu? Această modificare este atunci adoptată. Grupul ENF a cerut să se amâne pe joi 8 februarie, de pe joi, 8 februarie pe joi, 1 martie, votul la raportul doamnei Hübner și uh, domnului Silva Pereira referitor la alcătuirea Parlamentului European pentru a permite deputaților în acest fel să ia parte la înmormântarea colegului nostru Eduard Ferrand. Dau cuvântul acum uh, colegului Nicola Bey pentru a formula această solicitare în numele grupului său. Merci, uh, monsieur le président. Merci tout d'abord. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc în primul rând pentru declarația introductivă pe care ați făcut-o în omagiu colegului nostru, regretat, Eduard Ferran. Suntem foarte um, sensibili la această declarație. Bineînțeles, suntem alături de familie, de soție și de copii. Mulțumesc de asemenea pentru că ați păstrat și un minut de reculegere pentru dânsul. Noi am fi dorit uh, să se facă o modificare pe ordinea de zi a acestei plenare pentru că votul prevăzut inițial uh, miercuri în ceea ce privește raportul pentru alcătuirea Parlamentului European după Brexit și după noile alegeri să fie trecut fie joi, fie la mini-sesiunea de la Bruxelles în martie pentru că se pare că oricum opiniile sunt divergente aici uh, în hemiciclu și lipsa uh, unui număr mare de deputați din același grup uh, de aici, pentru că va trebui să ne ducem la mormântarea colegului nostru, domnul Ferrand, ar putea, bineînțeles, influența rezultatul votului. De aceea vă prezentăm această cerere și, domnule președinte, dacă mai permiteți, dacă e vorba de domnul Cernețchi, bineînțeles nu suntem deloc de acord cu declarațiile dânsului, însă e clar că aici s-a stârnit uh, o adevărată polemică uh, între colegii noștri. Pot să vă spun că există un principiu uh, al statului de drept uh, care ne spune că nu putem uh, fi părtinitori și la conferința președinților acest principiu a fost încălcat pentru că domnul Cernețchi nu era prezent acolo și nu se putea apăra. Mulțumesc! La democrație respect uh, le decizii de la... Democrația trebuie să respecte deciziile majorității și decizia a fost luată cu majoritate largă. S-a, se va organiza votul și, bineînțeles, fiecare va vota în cunoștință de cauză. Sta... Cineva dorește să intervină împotriva solicitării domnului Bey, vă rog. Ar trebui să spunem că poziția Parlamentului a fost cât se poate de clară în ceea ce privește modul în care deplângem moartea colegului nostru, domnul Ferrand. Uh, am fost cât se poate de clari. Cu toate acestea, acum uh, ne referim la o altă chestiune, și anume două rapoarte foarte importante pe marginea cărora am lucrat foarte mult, iar Parlamentul trebuie să aibă în acest sens o poziție foarte clară și un vot foarte clar. Acesta a fost uh, programat pentru miercuri, iar grupul SND nu este de acord să amâne acest vot. Votul ar trebui să aibă loc miercuri și Amânarea ar însemna să facem o greșeală foarte mare, pentru că Parlamentul trebuie să își exprime poziția clară cu privire la acest punct înainte de întâlnirea liderilor care abordează același subiect. Așadar, încă o dată, deplângem uh, ceea ce s-a întâmplat cu colegul nostru, dar nu credem că acesta este un motiv pentru a, a amâna un vot uh, cu privire la un raport atât de important. Metto ai voti la propos... Supun la vot propunerea din partea grupului ENF care cere să amânăm de miercuri pe joi sau uh, la uh, uh, sesiunea din martie votul la raportul Hübner-Pereira privind alcătuirea Parlamentului European pentru a permite deputaților să ia parte la funeraliile domnului Ferron. Cine este pentru propunerea domnului Bey? Cine se opune? Cine se abține? Ordinea de zi nu s-a modificat. Trecem acum la raportul domnului Fernandez referitor la raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016. Am plăcerea de a ura bun venit președintelui BCE, Mario Draghi, și înainte de a da cuvântul, aș dori ca deputații care nu doresc să rămână în sală să părăsească sala cât se poate de repede.